Ladies and gentlemen, can I, before we just start... Doamnelor și domnilor, începem ședința. Ah, ziua domnului Riche. La mulți ani, domnule Riche. Ok, colleagues. Dragi colegi, în primul rând anunțurile oficiale formale, dacă îmi permiteți, vreau să vă reamintesc că avem un uh, ordine de zi separată, pentru că avem, conform uh, uzanțelor, un proiect comun de ordine de zi cu cealaltă comisie. Sunteți de acord, nu de zi foarte bine. Ca și introducere vreau să vă reamintesc că raportul privind de corectarea Europei și facilitatea respectivă va fi sta prezentat de cei trei raportori conform articolului 51 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Cei trei raportori au redactat un singur raport împreună. După cum am spus, Comisia Tran i-a venit rândul să găzduiască această ședință comună data viitoare când vom discuta amendamentele pe 5 noiembrie. Doamna Sartori îi va veni dânsei rândul să găzduiască întâlnirea comună. Iată, ca să vă orientați puțin pe teren. Înainte de a da cuvântul raportorilor, vreau să o rog pe doamna Sartori dacă are ceva de spus sau de adăugat, doamna Sartori. Vreau doar să vă spun că sunt extrem de încântată de munca care a fost uh, făcută și mai ales asta ne arată că uh, noi uh, cumva am uh, simțit de unde bate vântul politic, pentru că avem trei raportori din trei țări diferite, din grupuri politice diferite, care reușesc să se așeze împreună la masa de lucru și să vină cu un text comun. Deci felicitări tuturora pentru acest efort extraordinar. Și, între timp, dau cuvântul președintelui, bineînțeles, domnul Simpson. Acum, Dau cuvântul primului lui raportor, doamna Vălean de la ITRE. Vă rog. Yes, uh, thank you, chairs. Mulțumesc. Domnule președinte, o să prezentăm împreună colegii cu ceilalți co-raportori, cărora vreau să le adresez mulțumiri pentru că am cooperat foarte bine în ultimele 9 luni și noi trei împreună suntem un exemplu de cât de, de succes poate să fie aplicarea în practică a regiului 51. Ca raportor de la INTRE, o să vorbesc în general despre finanțarea sectorilor energetic și telecomunicații. Știm bine că Europa are nevoie de a și redinamiza politica de Uh, precum și pentru a finanța politicile sale. De aceea este bine că avem Fondul Social European. În redactarea acestui raport, noi am încercat să atingem aceste ținte și obiective în modul cel mai eficient posibil, maximizând resursele financiare și făcând o listă de priorități în funcție de nevoile cele mai urgente în materie de infrastructuri europene. Mm. Uh, dacă este să ne uităm în trecut, uh, sprijinul european pentru infrastructuri a fost mai mult uh, orientat în domeniul transporturilor prin politica TEN-TEN și s-au identificat și alte surse uh, suplimentare din fonduri publice. Însă, în domeniul energiei și telecomunicațiilor este pentru prima dată când avem o astfel de strategie de centralizare a finanțării, atât pentru a permite o uh, concentrare a intereselor europene și pentru a aduce mai mulți actori în domeniul finanțării publice. Iată de aceea, noi am avut uh, ocazia să acționăm cu multă uh, prudență pentru ca să nu existe distorsiuni pe piață și pentru ca efectele de pârghie să fie într-adevăr cele scontate și ca instrumentele financiare să fie folosite așa cum trebuie. Nevoile de investiții, 3 milioane de miliarde în domeniul energiei, dacă dorim să modernizăm și să, să extindem rețelele de energie, avem nevoie de acești bani. 120 de miliarde, calculează Comisia, sunt cumva lipsă pentru că nu avem nici uh, din fonduri publice, nici din fonduri private cu cei 20 de miliarde de la Fondul Social European, nu avem alte soluții decât să folosim efectul multiplicator um, oferit de instrumentele financiare. Pentru acesta avem nevoie de efecte de pârghie semnificative pentru a mobiliza fonduri private și nu putem să ne bazăm numai pe subsidii sau ajutoare în banii publici. Iată 80% din bugetul uh, Fondului European trebuie să fie utilizate pentru fonduri de interese comun. Aceste proiecte de interes comun trebuie să fie totuși comerciale, adică viabile din punct de vedere comercial, dar trebuie să fie totuși și o investiție cu anumite caracteristici, pentru că ele nu sunt întotdeauna foarte atractive ca și investițiile clasice. Așadar, E vorba de proiecte care trebuie să aibă externalități pozitive, cum ar fi integrarea pieței, aprovizionarea, siguranța aprovizionării și uh, furnizării de electricitate și energie. În, în domeniul telecomului, telecomunicațiilor, avem nevoie de a uh, vedea ce se întâmplă cu oferta de bandă largă și desfășurarea acesteia. De aceea este nevoie de infrastructură europeană, servicii generice, platforme de profil și așa mai departe, proiecte cum ar fi Europeana, care să fie cu toate finanțate prin granturi. Proiectele de bandă largă trebuie să fie finanțate prin instrumentele financiare pentru a maximiza efectul de pârghie. Trebuie să ne, am, ne asigurăm că piața uh, este cea care rămâne în centrul acestui sistem, evitând cât mai mult distorsiunile și centralizarea excesive. Acum, sarcina noastră este să convingem Consiliul să avem 50 miliarde în plus care ne trebuie. Și aceasta în timpul negocierilor. În timpuri de criză, statele membre își doresc să scadă foarte mult contribuția lor la Fondul Social European, uh, chiar în mod drastic. În cadrul negocierilor MFF, Uh, e nevoie, deci, de a se negocia dur cu Consiliul pentru a încerca să obținem ce ne dorim, deci să exercităm niște presiuni din partea noastră a Parlamentului. Însă nu trebuie să uităm că oricum bugetul este în pericol, chiar s-ar putea să scadă foarte mult. În următoarele săptămâni, principala discuție se va învârti în jurul priorităților și a urgențelor în materie de telecomunicații, trebuie să luptăm pentru buget, dar trebuie să fim și disciplinați și coerenți, consecvenți cu propriile noastre obiective. Dacă va scădea bugetul, va trebui să avem alegeri politice mai judicioase a proiectelor pentru a vedea ce putem într-adevăr să finanțăm. S-ar putea ca una dintre externalități să fie prioritară față de altele, le-am menționat deja, sau chiar să avem o alegere în funcție de regiuni a priorităților. Întrebarea este dacă această bandă largă va primi până la urmă bani sau nu. În raportul nostru mai avem și alte elemente legate de criterii um, și facem aluzie și la programul de lucru al Comisiei. Voi lăsa colegii să vorbească despre acest lucru. Iată, ne revine o răspundere nouă Parlamentului de a stabili politici și de a încerca să le finanțăm cu resursele disponibile. Mă aștept la o discuție foarte bună, fructuoasă și mulțumesc încă o dată pentru excelenta cooperare. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean. Acum, domnul Riche, e ziua dânsului astăzi și ce încep cu el și apoi doamna Ayala Sanders, domnule Riche. Merci. Uh, mulțumesc domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc celor două coraportoare. Eu sunt un biet om între două femei puternice. Și am încercat să fac și eu ce pot. Mulțumesc și raportelor din umbră și mulțumesc și comisiei. Am lucrat foarte bine împreună. Câteva observații generale, care mie mi se pare importante. În primul rând, noi aducem sprijinul nostru integral deciziei Comisiei. Nu avem intenția cu raportul nostru de a modifica sau de a devia cursul pe care îl indică Comisia. Câteva observații, deci. În primul rând, această facilitate de conectare a Europei ne va asigura calea spre o creștere directă economică în următorii ani, infrastructuri, așadar locuri de muncă legate de infrastructuri, locuri de muncă uh, în uh, ramurile industriale care aprovizionează aceste infrastructuri și așa mai departe, și desăvârșirea pieței unice. Apoi, un instrument de integrare europeană, prin definiție, pentru că e vorba de conectarea Europei în materie de infrastructuri, energie, transporturi, telecomunicații, astfel încât nicio regiune să nu rămână în afara acestui sistem. Și, în sfârșit, îmbunătățirea pieței noastre integrate, unice. Apoi, este vorba de un instrument financiar. Acest regulament este un instrument financiar, deci. Și vreau să le cer tuturor colegilor să fii atenți la un aspect și anume, acest instrument trebuie să fie operațional, simplu, ușor de, de pus în aplicare, eficace. Deci textul trebuie să nu fie prea lung sau prea diluat. Apoi, așa cum a spus doamna Vălean, dotarea comisiei este de 50 de miliarde, cel puțin în teorie. Asta ne arată că avem de face cu o sumă care deocamdată încă nu este definitivă, pentru că cadrul financiar multianual încă nu a fost bătut în cuie. Deci, câte vreme nu s-a negociat totul, mai sunt multe de negociat, deci este o sumă absolut orientativă. Și ea nu poate să aibă vreun impact legislativ direct în, reflectat într-unul dintre textele pe care le discutăm acum uh, sau le vom discuta mai încolo. În sfârșit, ultima observație generală dar m-aș referi mai cu seamă la transporturi. Împreună cu doamna Ayala Sanders, am zis să nu ne atingem de anexa A la acest raport, nu pentru că ni se pare nouă că ar fi ea perfectă sau intușabilă, ci pentru că ne concentrăm pe rețeaua principală, centrală, așa cum a fost ea definită cu culoarele sale, respectând anumite criterii absolut uh, stricte. Chiar dacă există această tentație ca fiecare stat membru să vină și să-și trecoare în această anexă propriile sale interese locale regionale. Bine, când vine vorba de transporturi, vorbesc de energie și telecom, de care a vorbit doamna Bălan, uh, aici Principala grijă, temere, este aceea de a consolida coerența acestui uh, regulament cu strategia Europa 2020, adică obținerea unei creșteri uh, economice durabile, inclusive, inteligente. Transporturi, deci, inteligente care să pună în valoare uh, moduri de transport curate, cu accent pe noile tehnologii și incluzând cât mai multă lume din punct de vedere social, dar și din punctul de vedere al societății. Adică includerea membrilor societății cei mai vulnerabili, cei mai puțin mobili. Iată, coerența, consecvența cu Europa 2020 și aici intervine și rata de cofinanțare. Foarte important ca și o pârghie care să ne permită să evităm blocajele și pentru a fluidiza schimburile transfrontaliere, foarte importante pe plan european. Este vorba de un subiect de bună seamă dificil, așa cum se știe. Adică, integrarea, într-adevăr, a țărilor din Europa de Est, noile țări europene, în această integrare ei, pe de o parte, nu prea au bani pentru a finanța astfel de proiecte, pe de altă parte, au cea mai mare nevoie de a face-o, având în vedere că e nevoie ca această regiune din Europa, această zonă din Europa să fie cât mai mult integrată în Europa, mai ales dacă este vorba să ne gândim și la relațiile de vecinătate cu uh, uh țările vecine, deci uh, ale Europei. Uh, deci e bine ca aceste lucruri să fie reglementate în acest cadru, tot acesta în lumina coeziunii, pentru ca țările din Europa de Est să poată să ajungă la randamentul dorit și pentru ca ultimii veniți să se alăture așa cum trebuie Europei istorice. Trebuie să reamintim tot timpul că, dincolo de nivelul național, avem și nivelele locale și regionale. Mă refer aici la consultarea tuturor părților interesate. Acest lucru s-a întâmplat și vreau totuși să mai spunez un lucru, și anume că am pus mult accentul pe sinergia între transport, energie și telecom, de câte ori a fost posibil în cadrul acestor discuții și chiar atunci când această sinergie a fost uh, reliefată, noi am și dat un fel de primă proiectelor care o fac. Bineînțeles, trăim într-o epocă de uh, constrângeri bugetare semnificative, deci într-o perioadă în care rigoarea e de rigoare, dacă îmi permiteți, într-o perioadă în care trebuie să ne strângem cureaua și să reechilibrăm uh, bugetele, când creșterea lasă de dorit și când recesiunea ne pândește, este nevoie să avem un instrument de creștere bine finanțat, dar și bine gândit, cu multă prudență, cu atât mai mult, cu tot acest instrument este unul nou și trebuie să-și găsească locul printre uh, o serie de politici, care de multe ori sunt politici pur europene, și care înghit foarte mulți bani din bugetul european. Nu trebuie, deci, nicio clipă să uităm importanța creșterii economice, dar și a valorii adăugate europene. Toate aceste lucruri au uh, încercat să fie abordate în, în raport uh, și sunt tot atâtea criterii pentru obținerea de fonduri pentru aceste proiecte. Uh, Considerăm că există totuși niște diferențe între transport pe de o parte, pe de altă parte energie și telecom. Când vine vorba de folosirea acestor bani, folosirea acestor bugete, pentru că e nevoie, zicem noi, de mai mulți bani, de subvenții mai multe pentru transporturi. Piața transporturilor nu este întotdeauna finanțată suficient. Uh, aici efectul de pârghie poate fi totuși uh, foarte important și ne poate ajuta să ieșim din uh, din Bucluc de cele mai multe ori. De aceea, proiectele pe care noi le finanțăm, la acestea suntem uh, atenți la efectul acesta de pârghie. Apoi, principiul eficacității, eficienții, lose it or, use it or lose it, adică banii ori îi folosești, ori îi dai înapoi și uh, aceasta Uh, cu respectarea strictă a termenelor, pentru că anumite proiecte care sunt cumva um, bat pasul pe loc pot să fie cumva de posedată de bani și acești bani, aceste finanțări să meargă la alte proiecte care ele uh, sunt la start. Iată, domnule președinte, sperăm că și Consiliul va fi în înălțimea șaptelor. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, Doamna Iala Sanders a treia coraportare, să știți că avem și o listă de vorbitori enormă, dar dau cuvântul doamnei Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să le mulțumesc celorlalți doi raportori pentru modul excelent în care am colaborat. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc Comisiei pentru ajutorul oferit. A fost o dezbatere continuă. Mulțumesc de asemenea secretariatului raportorului de la Comitetul Regiunilor, cu care ne-am întâlnit de mai multe ori și, bineînțeles, țin să le mulțumesc raportorilor din umbră care ne-au uh, prezentat uh, o primă impresie în legătură cu această propunere. Exercițiul pe care l-am făcut noi e de natură politică, dat fiind uh, cadrul discuțiilor bugetare cu Consiliul. Știți că Parlamentul a dat undă verde pentru investiții, pentru creștere, deci pentru locuri de muncă și pentru mai multă Europa, cum s-a spus, însă pe de altă parte știți care este trecutul nostru, știți uh, ce frustrări are Comisia de Transporturi a Parlamentului European, deoarece de fiecare dată când am încercat să instituim un sistem de comunicare prin rețelele transeuropene, ceva la nivel european, deci de fiecare dată când am avut această ambiție europeană, avântul nostru a fost practic întrerupt brutal de către Consiliu. Deci iată că în urma dezbaterii cu Consiliul am ajuns la un exercițiu restrictiv, clar, deci știm că dacă nu există bani în plus, ne vom concentra doar pe uh, coridoarele propuse de comisie în anexa 1. Deci nu vom merge dincolo de asta. Cu anumite excepții, cum ar fi uh, nodurile urbane, accesibilitatea sau sinergiile între cel puțin două din cele trei sectoare asupra cărora lucrăm împreună. Bineînțeles, de asemenea, ne-am dori să deschidem încet, încet o portiță către noile sisteme financiare. Să știm, dacă nu există un buget suficient, Exercițiul pe care îl va face Comisia de Transporturi va fi un exercițiu de limitare, de restrângere. Și de aici ideea de a nu vorbi în această primă propunere de lista oferită de comisie. Deci a fost uh, un semnal din partea noastră prin care spunem că dacă nu există bani suficienți pentru infrastructurile europene, mai ales pentru niște infrastructuri inteligente care să funcționeze după o altă schemă, după o schemă mai eficientă și mai credibilă din punct de vedere financiar, față de cetățenii, e bine, dacă nu există suficient bani, noi ne vom uh, menține în cadrul minim uh, prezentat aici. În orice caz, noi uh, anticipăm propuneri importante din partea colegilor care cu siguranță vor spune că am uitat elemente importante la anexe. În orice caz, deci noi vrem să respectăm metodologia pe care în principiu au prezentat-o și colegii, o metodologie bună cu câteva mici corecturi. Să în orice caz Știm că e nevoie de un buget suficient pentru a duce la bun sfârșit acest exercițiu. Și conform cu cele discutate în cadrul discuțiilor financiare dintre Consiliu și Parlament, eu și cu domnul Riche, știm că s-ar putea să ajungem la o limită și dacă nu sunt bani, s-ar putea să trebuiască să renunțăm la mecanismul conectarea Europei. Deci acesta, exe- acesta este exercițiul atât de radical pe care suntem uh, gata să-l facem. Deci să nu vă uimească acest lucru. Știm că există resurse, însă sunt niște resurse limitate, deci de aceea va trebui să fim rezonabili, vom vedea ce propuneri au colegii, deci vom vedea ce se întâmplă cu amendamentele 27 și 72. În orice caz, noi credem că ar putea fi o bază pe care să uh, construim ceva împreună cu, împreună, mă scuzați, cu amendamentele de la colegi. Deci vom încerca să ajungem la o formulă uh, cât mai bună pentru rețelele transeuropene din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Acum îl rog pe domnul Piper, care e raportor pentru Comisia Regii, să intervină. După domnul Piper va lua cuvântul domnul Zaga de la Comitetul Regiunilor. Vă rog, dragi domni, câte trei minute fiecare, deoarece vom sta aici, dar nu până, alminter, până la mezul nopții. Domnul Piper de la Regii. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu voi eh, lua cuvântul în legătură cu fondul acestei facilități Connecting Europe, Conectarea Europei. Vreau însă să atrag atrag atenția asupra faptului faptului că Comisia Rege am făcut un pas în plus față de dumneavoastră. Noi suntem responsabili și pentru fondurile de coeziune, inclusiv pentru cele 10 miliarde care sunt prevăzute prin intermediul fondului de coeziune. Aici am făcut următorul pas. Când uh, am vorbit despre uh, regulamentul privind uh, fondurile structurale generale, Acolo am observat că uh, procedura de, de competiție uh, pentru această facilitate Connecting Europe a fost pusă sub semnul întrebării. Ca să uh, mă exprim într-o manieră prudentă. Acest compromis care există acum este compromisul care face obiectul negocierilor tripartite cu Consiliul și Comisia. Deci, sigur, noi putem să adotăm un lucru sau un altul, dar noi să știți că avem deja o înderulare, o procedură uh, și um, această procedură nu cred că corespunde majorității uh, opiniilor exprimate în Comisia Tran. De aceea, cred că este important să putem uh, concilia aceste două poziții, să primim din partea dumneavoastră garanția că se va ajunge la o uh, distribuție echitabilă și justă a fondurilor, iar noi să vă garantăm că, uh, în, în schimb, că um, procedurile de competiție uh, pe partea de coeziune va fi, de asemenea, una, vor fi din nou echitabile. Da? important este, din punct de vedere procedural, să ținem cont în uh, negocierea uh, tripartită cu Consiliul și Comisia, uh, ceea ce, să ținem cont de ceea ce se va decide aici în această sesiune comună. Amendamentele trebuie depuse până mâine și în avizul Comisiei Regii de mâine vrem să încercăm să ajungem la un compromis cu toată lumea cu toți cei implicați. Vreau doar să vă amintesc că există această problemă pe care noi avem în Comisia Regii legată de această procedură. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zaga, trei minute din partea Comitetului Regiunilor. Ja, hvala za besedo, gospod predsednik. Prihajam iz četrte države Slovenije. Zahvaljujem se. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în slovenă. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să prezint avizul Comitetului Regiunilor în legătură cu facilitatea conectarea Europei. A fost un aviz adoptat în iulie cu votul majorității membrilor. Asta arată că autoritățile regionale și locale acordă o mare importanță acestui nou instrument propus. Vă voi spune cum, ni s-a, cum am pregătit noi acest aviz. E o temă foarte complexă și de aceea am dus, am organizat foarte multe consultări cu reprezentanții IDG Move. Am discutat de asemenea cu reprezentanții ai entităților locale, cu organisme profesionale. Am avut de asemenea foarte multe contacte cu reprezentanți din Parlamentul European, cu raportorii. Ne-am întâlnit de asemenea cu diferiți alți uh, reprezentanți și am văzut că, în general, această facilitate se bucură de un sprijin foarte larg. În ceea ce prește avizul nostru, avem trei părți. Investițiile privind uh, digitalizarea și crearea de rețele transeuropene sunt esențiale, mai ales acum, pe timp de criză. Noi salutăm efectul de levier al acestei facilități și salutăm propunerile uh, care au fost deja adoptate, propuneri privind crearea de euroobligațiuni. Dat fiind că noi sprijinim atât de mult această facilitate, aș dori să prezint câteva din propunerile noastre din partea Comitetului Regiunilor. Noi credem că implementarea acestui, uh, acestei facilități nu ar trebui să se facă în detrimentul politicii de coeziune, mai ales atunci când se pregătesc contractele de parteneriat și din perspectiva criteriilor de eligibilitate. Noi am vrea ca din partea Comisiei Europene să se spună clar că cele 10 miliarde de la fondurile de coeziune țin cont de cotele naționale care se aplică statelor membre eligibile pentru fonduri eh, de la fondul de coeziune. Deci trebuie respectate criteriile din fondul de coeziune. Eu cred că acest lucru e susținut eh, și de Parlamentul European. Și comisarul Han a spus că trebuie să ajungem la un consens prin compromisuri. Noi sperăm uh, ca toți membrii din comisiile relevante să fie de aceeași părere. Să nu uităm de asemenea cât de importante sunt aspectele bugetare pentru autoritățile locale și regionale, deoarece noi credem că acest, acest mecanism avea un mare impact asupra bugetelor regionale. Ar trebui să știți că autoritățile locale și regionale au responsabilitate juridică în multe domenii și de aceea ar trebui incluse uh, în procesul de luare a deciziilor privind mecanismul conectare Europei. Permiteți-mi să închei spunându-vă, spunându-vă că aceste proiecte nu pot fi bine puse în aplicare fără o implicare a autorităților locale și regionale. De aceea îndemn statele membre să profite de asistența administrativă disponibilă. În avizul nostru ne referim de asemenea de uh, acel, acele principii win, uh, lose it or uh, use it or lose it, mă scuzați, sau first come, first served. Nu știu, ne temem că aici ar putea exista anumite bariere. Acum vreau să le mulțumesc tuturor pentru contribuție și să vă urez succes. Bine, vă mulțumim. Raportorii din umbră, de la transport, de la ITRE, încă n-au venit. Vă voi spune care e lista cu vorbitor, după care mai puteți arăta cine dorește să intervină. Gross, Mr. al Mr. De Grandes, Mrs. Tico, Mr. Danielis, Mr. Ertog, Ertog, Mr. Satsos, and from ITRA I have got Mr. Vidal and Odi. Can you now indicate if you want to speak? Doriți Doriți să mai luați cuvântul? Cineva dorește să intervină? Raportorul din umbră de la ITRE, da, sigur. Bine, vom nota numele dumneavoastră. Mr. Prillo's next anyway because he's a shadow. Yeah. Uh, and okay. Right, okay. Well, the first Foarte bine. Domnul Pirc, sunteți uh, raportor din umbră de la ITRE. Suntem politicoși, vă dăm cuvântul dumneavoastră, în primul rând. Domnul Perilo, mă scuzați, trei, min- trei, trei minute fiecare. Trei minute, bine spune domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cerusem cuvântul de la bun început. Vreau uh, să îi felicit pe cei trei raportori pentru acest raport care îmbunătățește foarte mult textul comisiei. Propunerea devine mult mai clară, devin mult mai clare criteriile și utilizarea acestui instrument uh, financiar. Principala idee din acest proiect de raport cu care sunt de acord e următoarea. Obiectivele acestui mecanism ar trebui să concentreze mijloacele financiare asupra celor proiecte care într-adevăr aduc o plus valoare. De aceea e esențial că atunci când, ne, când vom uh, stabili finanțarea să ne concentrăm pe acele proiecte care în studiile de fezibilitate arată un randament uh, corect. Trebuie creată o platformă comună de investiții în trei sectoare fundamentale pentru creștere, transporturi, energie și telecomunicații. Și de asemenea, trebuie să ne dăm seama că în articolul 10 trebuie explicitat mai bine um, acea idee de a crește uh, finanțarea, cofinanțarea pentru două sectoare. Se vorbește despre taxe de cofinanțare mai mari și pentru acele proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor din pachetul uh, Climă 2020. De asemenea, poate exista o creștere pentru acele proiecte care uh, respectă atât criteriile de inovare cât și cele de durabilitate uh, în ceea ce pește mediul înconjurător. Eu cred că ar fi coerent să modificăm anexa pentru a identifica acele proiecte care uh, oferă această sinergie potențială. Amendamentul 54, acum, cred că textul din acesta este coerent cu cel din orientările privind infrastructurile și uh, privind proiectele de interes comun. Acele proiecte care sunt viabile din punct de vedere comercial ar trebui să fie eligibile, însă nu e suficient. Trebuie să ne dăm seama că uh, Textul, după părerea mea, nu este clar. Trebuie identificate acele proiecte energetice care pot beneficia de sprijinul financiar în cadrul acestui mecanism. În ceea ce privește transporturile, trebuie modificate prioritățile orizontale pentru a ține cont de autostrăzile uh, Uh, mării. Deci aici trebuie să ținem cont de intermodalitate, iar sistemul feroviar trebuie integrat cu cel portuar pentru a evita așa numitul uh, fenomen numit lipsa de ultimul kilometru, care a penalizat atât de mult porturile europene în ultima vreme. Eu vă voi cronometra, spune domnul Simpson. Domnul De Bacăr, trei minute, aveți cuvântul. Um, I would also like to thank the rapporteur starting off. Și eu Aș vrea să le mulțumesc celor trei raportori care au făcut o treabă minunată la un raport greu. Mai avem încă multe de făcut. La început vreau să spun că rămâne de văzut câți bani vor fi disponibili pentru mecanismul conectare a Europei. Însă noi ar trebui totuși să continuăm să discutăm ca și cum am avea banii, nu avem o altă opțiune. Resperitor la dimensiunea transportului, aici eu cred că trebuie să încurajăm niște condiții egale de participare. Nivelul de bunuri transportate va fi în creștere și toate modalitățile de transport trebuie tratate la fel. De exemplu, căile navigabile interne și cele maritime trebuie tratate la fel și există aici niște amendamente interesante. Referitor la coridoare, sunt de acord să nu adăugăm aici punctele de interes naționale. Da, e o discuție pe care am lăsat-o în urmă. Însă nu sunt de acord pe deplin cu amendamentul 49. Acesta, după părerea mea, slăbește legătura dintre liniile directoare din cadrul rețelor transeuropene. Noi cred că ar trebui să uh, sporim, să consolidăm legătura cu rețelele TNT. De asemenea, vreau să le spun raportorului că e important să vedem ce se va întâmpla la Comisia Bugete. Deci e important să avem finanțarea necesară. Cu ce nu sunt de acord? Cu amendamentul 64, care spune că e nevoie de finanțare suplimentară pentru persoanele cu mobilitate redusă. Uh, nu sunt sigur că e bun aici. Amendamentul 75, win it or lose it. Coraportorii propun un nivel de strictețe mai redus. Eu cred că ar trebui să fim atenți pentru ca proiectele să fie implementate așa cum trebuie. Autostrăzile mării, un proiect important și raportorii ar trebui să adauge aceste autostrăzi ca o prioritate orizontală. Alte elemente importante. Concentrarea pe inovații și noile tehnologii și legătura cu Orizont 2020, eu înțeleg că nu putem adăuga tot ceea ce am vrea să fie finanțat de acest mecanism. Și ultimul lucru mai sensibil din punct de vedere politic și anume, anume acele 10 miliarde asigurate de la fondul de coeziune. Eu zic să respectăm cât mai mult propunerea comisiei. Dacă spunem nu acestei propuneri, asta nu înseamnă că banii se vor duce înapoi la fondul de coeziune. Nu știu, sunt niște bani care ar putea să dispară pur și simplu din bugetul european. Trebuie să evităm asta. Știu că există ceva probleme la regii, însă aș vrea să fac trimitere și la raportul Curții de Conturi în legătură cu banii uh, pentru coeziune care au fost folosiți, de exemplu, în structurile portoare. Domnul Odi Trei minute. Si, monsieur le... <clears throat> Merci. Mulțumesc. Și eu vreau să-i felicit pe cei trei raportori pentru că au lucrat foarte bine împreună. Mă întreb dacă nu cumva trecem pe lângă un mare plan de investiții. Nu știu, mă gândesc la constrângele bugetare. Avem amendamentul 42, care spune că e nevoie de un plan de investiții de 1000 de miliarde de euro. Aș vrea să știu ce cred raportorii între această 1000 de miliarde și cele 50 de miliarde alocate de comisie. Sau cel puțin asta e estimarea. Am întrebări și în legătură cu faptul dacă am făcut suficiente eforturi în ceea ce privește finanțările inovatoare. Există anumite țări, printre care Franța, care în secolul 20 au finanțat întreaga electrificare rurală printr-o formă de contribuție obligatorie. Eu știu că impozitele nu sunt la mod în Uniunea Europeană, însă, de exemplu, anumite taxe uh, stradale uh, obligatorii, nu știu, poate că ar fi o soluție, deci nu doar subvențiile pur și simplu să financeze toate acestea. Funcționarea rețelelor ar trebui să alimenteze investițiile în rețelele respective. Încă o dată felicitări raportorilor și mă întreb încă o dată dacă Parlamentul nostru nu ar trebui să dea dovadă de mai multă îndrăzneală, mai ales în legătură cu acest plan de investiții de 1000 de miliarde care face obiectul amendamentului 42. Vă mulțumesc, domnul Kramer. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu uh, raportorilor pentru munca lor. Vreau să subliniez ce s-a spus de către domnul Riche. Avem nevoie de promovarea creșterii, avem o nevoie de o valoare adăugată europeană și proiectele rapide, fezabile, trebuie puse în aplicare totul este foarte frumos, dar n-am ajuns, n-ați ajuns la niciunul dintre aceste ob- obiective, pentru că în continuare avem 27 de uh, sisteme și feroviare și rutiere. Deci sistemul european de transport, rețeaua europeană nu există. Da? Deci nu văd altceva decât o revenire la coridoarele vechi și, și uh, coridorul, coridorul Uh, Stockholm-Palermo trebuie în continuare să meargă prin uh, tunelul Felberg și așa prin alte tunele, cu toate că Austria a oprit un proiect, uh, a oprit partea sa de proiect pentru că nu are bani pentru așa ceva. Deci noi, din păcate, mizăm pe proiecte care durează mult timp și care nu creează suficiente locuri de muncă. Da? Pentru că dacă iau o, o bormașină de 50 de W și vreau să fac un tunel prin, pe sub cu asta, atunci o să dureze într-adevăr mult. Uh, da? Dar dacă aș asana anumite trasee ale coridoarelor deja existente, ar crește foarte rapid, foarte bine eficiența uh, transportului. Da? Deci coridorul uh, Adriatic-Baltic prin uh, depresiunea Panoniei, uh, deci care trece prin Viena, ar fi un coridor care este mult mai ieftin, uh, care ar putea mult mai repede să aducă beneficii decât un, uh, un tunel, uh, un coridor cu un tunel prin pe sub Alpi da? Ar, ar, am prevăzut, de exemplu, pentru infrastructură 10 miliarde, dar pentru întregul parc auto am, ar, ar fi nevoie de doar 3 până la 4 miliarde euro pentru a reduce uh, poluarea fonică considerabil. Deci, în rețelele europene sunt probleme care sunt de rezolvat și sunt probleme care pot fi rezolvate. Acestea trebuie acum apucate de ce coridorul Stockholm-Palermo eh, nu merge prin Rostock? De ce se folosesc, de ce se, sunt prevăzute cele două tunele, de ce nu se folosesc cele două tunele elvețiene ca alternative? Unul este deja gata, unul va fi finalizat imediat. Noi n-am stabilit uh, trasee, am stabilit niște coridoare. Da? De ce? Pentru că aici sunt servite lobbyurile băncilor și constructorilor. Și asta am făcut în ultimii 20 de ani și asta trebuie să nu mai facem pe viitor. Deci nu avem nevoie de mai mulți bani, ci avem nevoie de o altă politică. Cine crede că acele 10 proiecte care nu le-am reușit să le finalizăm în ultimii 20 de ani, le vom realiza în următorii 10 ani, e, se înșeală. Trebuie să învățăm să tragem consecințe din greșelile trecutului. Mulțumesc. Mulțumesc, cu aceasta am epuizat raportorii din umbră. Mai am 10 vorbitori înscriși, deci de acum încolo două minute, doar pentru că mai am și trei vorbitori din partea comisiei care trebuie să aibă și ei timp de vorbit. Domnul Matei Groș, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc și raportorilor Acum nu voi insista asupra Safe Direct. Știm că fiecare comisie are o poziție foarte clară cu, pe această temă. Putem discuta și proiectele, dar um, uh, mă gândesc că este o nouă aprobare a comisiei. Noi împărtășim, să știți, cu toate că recunoaștem și uh, provocările care sunt aferente. Sigur, putem îmbunătăți lista proiectelor, putem îmbunătăți proiectele pe fondul lor, dar proiectele acestea au fost elaborate împreună și în strânsă colaborare cu statele membre. Este foarte important să se întâmple acest lucru. Deci, prioritățile trebuie discutate cu statele membre. Și pentru mine această cooperare a fost foarte importantă. De ce? Pentru că dacă mâine se va vorbi despre nevoia de a reduce niște cheltuieli, atunci mâine uh, Eh, va trebui să explicăm statelor membre și că acele proiecte se vor elimina, se vor șterge. E, trebuie să avem grijă ca acest, cum, cum gestionăm aceste lucruri. Sigur că în ce privește eh, dezvoltarea financiară pe anul următor, ce privește situația economică că pe anul următor, suntem într-o situație uh, dificilă și așa cum a spus-o și Dominic Riche, trebuie să răspundem la provocările momentului. Uh, o chestiune care s-a discutat uh, uh, în Comisia Regii în domeniul transportului trebuie să avem ambiția de a obține o poziție unitară a celor trei comisii interesate. Și atunci putem să obținem un compromis în privința celor 10 miliarde. Și atunci păstrăm metoda CEF și asigurăm pe de altă parte statele membre că dacă se pregătesc corespunzător, atunci va exista și un beneficiu pe, măs- uh, pe măsura cheltuielilor uh, făcute. Cu asta am putea preîntâmpina situația în care uh, statele membre își alocă niște fonduri pe care până la urmă nu le mai folosesc niciodată. Deci, de ambele părți există posibilitatea realizării unui compromis și este singura noastră șansă de a rămâne credibil în fața Consiliului pentru a nu pierde unele procente, respectiv unele miliarde de euro până la urmă. Mulțumesc, spune președinte. Robert, tu ești raportor în umbră, 3 minute. Uh, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor și colegilor raportori din urmă pentru faptul că, într-o măsură cât se poate de mare, uh, cu putință s-au uh, făcut propuneri care, zic eu, merg în direcția cea bună. În ce privește uh, reducerile prevăzute pentru următorul cadru financiar al, um, uh, se pare că ar trebui să avem, de fapt, un buget federal aici care să fie pus în aplicare. Uh, Adică, mie mi se pare foarte important să păstrăm coridoarele existente, să păstrăm uh, formularea uh, raportorului pe tema coridoarilor, pentru că dacă pierdem această platformă a coridoarilor, atunci pierdem valoarea adăugată europeană, despre care tot vorbim în sectorul transporturilor. Un al doilea aspect uh, este legat de fondurile uh, despre care vorbea domnul Matiu Groș. Avem nevoie de un compromis. În, în CEF avem 10 miliarde. Dar aceste 10 miliarde trebuie să facă obiectul unor uh, competiții între diferitele proiecte. Avem nevoie de rezultate concludente. Iar în opinia uh, Comisiei de Bugete, statele membre uh, mai degrabă ar dori să se servească de cele 10 miliarde defacate pe bugetele naționale respective. Um, știți cum e Un, un duel poate fi pierdut uh, de, de ambii combatanți. Uh, deci, uh, ideea este că dacă nu câștigăm pe acest compromis, atunci cu toții vom pierde. Vor pierde statele membre și vom pierde noi valoarea adăugată. Deci, dacă vrem ca această facilitate CEF să devină o realitate, atunci trebuie să procedăm altfel. Președintele întrerupe. Deci, ik denk dat deze oefening staat of valt natuurlijk met Domnule președinte, vă mulțumesc. Totul stă sau cade în funcție de bugetul disponibil. Și bugetul, uh, în privința bugetului, uh, Consiliul are ultimul cuvânt de spus, pentru că Consiliul decide dacă forma va fi umplută de conținut sau nu. În ce privește fondul de coeziune, trebuie să facem tot ce ne stă în putințe pentru a ne asigura că cele două elemente greu compatibile, unul cu celălalt, pot fi totuși conciliate. Pe de o parte, trebuie să avem și să păstrăm uh, prioritățile naționale, pe de altă parte însă trebuie să existe o competiție uh, la nivel european și nu trebuie să emitem uh, cecuri în albe pentru Uh, noile proiecte. Eu cred însă că se poate ajunge la un compromis dacă toată lumea e dispusă la compromis. Iar Comisia TRAN este disponibilă articolele 10 și 17 uh, amintesc de uh, sectorul energiei și despre sinergiile dintre sectorul transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. Noi trebuie să vedem acum, uh, după ce algoritm vor fi uh, Uh, alocați uh, banii și trebuie să vedem uh, în ce măsură putem asigura coerența între facilitatea conectare Europei și rețeaua TNT. Deci, asta pentru că există diferențe între diferitele definiții. Apoi, în ce privește poluarea fonică în traficul feroviar, și aici există niște accente importante. Uh, există și noi posibilități de finanțare uh, uh, a infrastructurilor feroviare, în special pentru persoane cu mobilitate redusă. Mulțumesc, domnul Vidal, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Problema finanțării marilor infrastructuri în Europa nu e o problemă nouă, însă e drept că uh, circumstanțele actuale s-au agravat foarte mult. Există guverne care și-au uh, scăzut uh, mult banii pentru investiții uh, și asta clar a slăbit întreprinderile din sector, iar băncile, care sunt cele care trebuie să dea combustibil, sunt prinse undeva între achiziția de datorie publică și toate exigențele din ce în ce mai crescânte de solvabilitate financiară. De aceea, toate acele amendamente care se referă la crearea de resurse financiare inovatoare merită salutate, deoarece trebuie să dăm dovadă de imaginație și de creativitate pentru a găsi bani în vremurile acestea prin care trecem. De asemenea, sunt importante amendamentele care arată că nu trebuie să existe denaturări pe piață că proiectele trebuie să aducă o plusvaloare reală și că trebuie să profităm de pe urma sinergiilor dintre diferitele infrastructuri și că, de asemenea, trebuie să punem accentul pe interoperabilitate, care ar trebui să fie un obiectiv în sine. Așa cum se arată și în alte amendamente, e bine ca Parlamentul European să aibă un rol însemnat, deoarece suntem partea autorității bugetare. Parlamentul trebuie să fie informat în legătură cu deciziile luate de comisie când se adoptă programul anual și de asemenea să fim ținuți la curent atunci când se fac evaluări intermediare sau ex post în legătură cu rezultatele obținute. La urmă urme, domnule președinte, da, vremurile sunt grele pentru niște obiective atât de ambițioase, însă haideți să sperăm că acest regulament va fi o parte din soluția atât de necesară. Vă mulțumesc. Doamna Ford. Thank you. I'll try and be faster than um, two minutes. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să nu vorbesc mai mult de două minute. Mă interesează foarte mult uh, cum putem investi în infrastructură ca să uh, trecem prin, de, dincolo de impasurile pe care le avem în ce privește dezvoltarea rețelelor noastre. Există părți ale rețelei centrale care sunt uh, uh blocate uh, și um, de aceea avem nevoie de investiții inteligente pentru deblocarea acestor uh, noduri. Deci, uh, trebuie să ne gândim la această abordare de tip uh, deblocare și investire în investiții în punctele fierbinți ale rețelei. Apoi, cred că este importantă abordarea nouă care există în legătură cu hinterlandul porturilor, adică zona de influență care, asupra căreia porturile au impact. Aici cred că statele membre trebuie să colaboreze mai mult unele cu altele, trebuie să arătăm că, că atât la interior cât și la exterior, porturile uh, europene sunt uh, adevărate locuri uh, de uh, comercializare a produselor și uh, serviciilor. Iar în ce privește accesul de bandă largă, uh, pe care îl susțin în cadrul agendei digitale, uh, trebuie să ne asigurăm că susținem și sprijinim infrastructurile de bandă largă și în zonele rurale și nu doar în zonele urbane, pentru că uh, aceste zone rurale pierd cel mai mult din, uh, uh, în ce privește pri investițiile private pentru că nu, ex- nu prezintă această infrastructură. Dacă nu investim în mediul rural, atunci vom avea o economie cu două viteze, cea urbană și cea rurală. Mulțumesc. Și acum domnul de Grandes, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că ne place raportul acestor trei raportori. E o muncă riguroasă, clar făcută, dau dovadă și de realism. Uniunea Europeană are nevoie de niște infrastructuri care să contribuie la interconectarea regiunilor. E o idee fundamentală când se dezvoltă rețelele. Suntem de acord cu ideea raportorilor în legătură cu repartizarea geografică echilibrată a proiectelor. Și în ceea ce privește fondurile din uh, fondul de coeziune, și acestea pot fi un plus pentru a obține bogăție trebuie folosite optim niște resurse care nu sunt prea numeroase și de aceea trebuie căutate sinergiile între diferiți actori. Suntem pentru ideea ca subvențiile să fie destinate în primul rând coridoarelor din mecanismul Conectarea Europei. În ultimul rând, domnule președinte, punem accentul pe nevoia de a promova toate acele acțiuni care au ca scop sporirea interoperabilității transportului feroviar. Și închei aici să dea domnul să nu veni, să nu vedem cum Consiliul va propune niște reduceri. Deci sper că acest vis să devină realitate. Dacă nu mergem înainte, vom pierde din credibilitatea instituțiilor europene. Deci nu vom fi la înălțimea așteptărilor. Vă mulțumesc, domnul Corea de Campos. Două minute. Thank you, Mr. President. I, I'm, um... Mulțumesc, domnule președinte. N-am timp, uh, n-am avut timp să citesc cu atenție acest raport, dar sunt convins că este un raport bun. Însă, văd că acest raport, între altele, propune unele uh, elemente în domeniul energiei care se opun, contravin uh, flagrant uh, celor uh, votate astăzi în domeniul energiei. Înțeleg că Consiliul dorește să finalizeze până în decembrie propunerea sa și de aceea nu pot să accept această abordare schizofrenă în care propunerea pentru uh, articolul 15 este distrusă de, de, acest nou, de acest nou regulament. Deci, prima recomandare pe care trebuie să o formulez foarte clar este cea de consecvență. Da? Deci noi, noi am trecut deja printr-un vot o, un instrument, uh, un proiect legislativ, deci nu uh, putem uh, veni în fața partenerilor noștri în negocierile cu privire la codecizie și să le spunem că de fapt suntem de două uh, total opuse. Deci, încă o dată, uh, trebuie, cred, examinate atent uh, aceste uh, elemente, de exemplu, articolul 54, articolul 60, pentru că ne pierdem toată credibilitatea dacă ne prezentăm în fața Consiliului cu două opinie. Mulțumesc, doamna Țicău, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i felicit pe cei trei raportori. Uh, aș uh, porni cu câteva observații generale. Cred că este important să avem uh, și o repartizare echilibrată din punct de vedere geografic a proiectelor care fac parte din aceste coridoare Uh, de exemplu, statele membre noi uh, au uh, nevoi mai mari de dezvoltarea infrastructurii de transport, energie și comunicații și, din păcate, ele sunt prea puțin prezente în cele zece coridoare, mă refer în special la transport. În ceea ce privește zona de transport, e importantă să fie introdusă și subliniată eligibilitatea porturilor fluviale și a coridoarelor maritime pe distanță scurtă, în ceea ce privește cele zece miliarde de euro din fondul de coeziune, eu voi susține să fie alocări naționale, astfel încât statele membre aflate sub politica de coeziune să nu piardă din sumele la care sunt eligibile conform politicii de coeziune. În ceea ce privește domeniul ICT, uh, cred că este important ca Parlamentul să se uh, lupte cu Consiliul și să nu fie reduse sumele aferente acestui domeniu în cadrul uh, mecanismului de conectare a Europei și închei uh, cu domeniul energiei. Uh, cred că este important să subliniem mai mult importanța terminalelor de gaz lichefiat. De exemplu, să avem coridoare complementare de gaze naturale lichefiate, de exemplu în, Marea, în regiunea mediterană și în Marea Neagră, respectiv legătura cu Marea Caspică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kumutsakis, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Pentru motivele cunoscute de toată lumea, acest raport este absolut excepțional ca importanță și toți colegii care au vorbit până acum au spus-o sus și tare. Felicit pe raportori pentru că au făcut o treabă excelentă. Îi felicit și mai ales uh, raportorii de la Comisia TRAN, cu care am avut ocazia să am un schimb de vederi uh, foarte bun. Ca și cu raportor, am discutat mult despre acele linii orientative uh, privitoare la rețelele de transport. Ei bine, în această calitate pot să vă spun că raportul privind aceste rețele este absolut esențial pentru transportul nostru european. Este o adevărată, o adevărată bulă de oxigen. Uh, oxigen de care avem nevoie. Avem nevoie uh, în continuare pentru a supraviețui, pentru a continua să ne dezvoltăm. Iată de ce nu trebuie să acceptăm niciun fel de reduceri bugetare care nu vor face decât să submineze tentativele noastre de, pentru un transport mai bun, uh, Uh, în Europa și mai integrat. Acum, două aspecte. În primul rând, nevoia pentru un sprijin mai amplu pentru transportul maritim. Iată, e vorba de un subiect pe care noi îl urmărim cu multă atenție, o vom face și în continuare. Apoi, acei 10 miliarde la fondul de coeziune. Și aici noi ne dorim un rezultat, uh, un compromis bun, realist, care să împace pe toată lumea. Încă o dată, felicită raportelor. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Comuțaveți, domnul Danelis, două minute, vă rog. Mm-hmm. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, mulțumesc raportorilor pentru munca excelentă pe care au depus-o. Trei observații foarte pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu raportorii în ceea ce privește nevoia de a promova transporturile maritime. Să nu uităm că autostrăzile mării contribuie mult, contribuie mult la rețelele noastre de transport europene. Uh, sunt bune și pentru mediul înconjurător și, și pentru țările și regiunile insulare din Europa, în ceea ce privește acei 10 miliarde din fondurile de coeziune. Eu zic că ar fi foarte bine să precizăm undeva în text ce reprezintă această coordonare de care se vorbește, această sinergie între diferitele proiecte și a ce privește cofinanțarea de la articolul 10. Ei bine, procentajele dedicate combaterii efectelor uh, schimbărilor climatice, cred că colegul s a făcut o propunere foarte bună care se sprijină și pe studiul care însoțește um, acest, uh, acest text, acest studiu de impact uh, privind rețele europene și care trebuie în continuare să fie baza noastră de lucru care să ne ghideze când stabilim acele procentaje de cofinanțare. Încă o dată mulțumesc și felicitări cu raportorul. Mulțumesc foarte mult, domnul Eto. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și celor doi, eh, două raportoare și colegului raportor. Este foarte important eh, și asta s-a spus în repetate rânduri, că trebuie să fie disponibili și banii pentru proiectele pe care le propunem. Dar ca eh, raportor în umbră pentru directive, vreau să atrag atenția asupra problemei uh, uh, emisiilor de uh, zgomot. 80% din coridoarele de transport sunt afectate de o poluare fonică importantă. Deja acest lucru pentru mine înseamnă că există o valoare adăugată europeană peste tot acolo unde se investește în reducerea zgomotului fie chiar și numai cu 10 decibel, Pentru că 10 decibel mai puțin înseamnă înjumătățirea percepției subiective a zgomotului. Iar costurile sunt comparabil, comparativ mult mai reduse, da? cu 1000 de euro pot fi, uh, poate fi dotat un, un vagon uh, de marfar uh, cu niște frâne care sunt absolut silențioase. Deci, când investim în mobilitate, trebuie să ne gândim și la aceste exemple. Un alt exemplu, un exemplu ilustru este Elveția. Elveția a investit 1,1 miliarde de euro în uh, modernizarea vagoanelor marfare uh, care uh, investiția a redus cheltuielile în sistemul sanitar, un mediu mai, a condus la un mediu mai bun și a crescut acceptanța cetățenilor elvețieni față de nevoia de a avea un transport de marfă crescut și dinamic. Mulțumesc! Și acum are cuvântul reprezentantul Comisiei. Eu cred că și Comisia se va ține în mod disciplinat de timpul de vorbire alocat, așa cum au făcut-o și uh, uh, deputații. Voi începe mai întâi cu domnul Pache și apoi domnul Tigrafen și încă un reprezentant. Domnul Pachet, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport excelent și avem o bază politică solidă pentru a intra în negocieri cu Consiliu. E foarte bine și asta se și reflectă în raport uh, și felicităm și noi pe raportori, pe colegii lor pentru un raport foarte solid, care chiar îmbunătățește foarte mult textul Comisiei. Câteva observații de natură orizontală, unele poate mai tehnice. Mm, Dacă doriți, putem să trecem și prin raportul prin secretariat, pentru a menționa mai mult lucrurile. În primul rând, mă bucur foarte mult că s-a subliniat importanța sinergiei, una dintre motivele principale pentru care uh, promovăm această Connecting Europe. E foarte bine că avem această sinergie. În ceea ce privește comitologia, într-adevăr, uh, ne punem întrebarea cum să aplicăm și aici, în acest caz, instrumentele de comitologie. Știți bine care este poziția Comisiei. În ceea ce privește Agenția Executivă pentru Rețele TNT, Comisia a făcut un studiu de impact ex-ante ca să vadă dacă este utilă o astfel de agenție, însă uh, în acest context, inclusiv în ceea ce privește importanța economică a unei astfel de agenții, pot să spun că am avut consultări foarte importante, interesante, inclusiv cu alte uh, entități aici la Bruxelles, ca să vedem în ce măsură această agenție este bună. Acum, uh, în orice caz, uh, textul este îmbunătățit în ceea ce privește autostrăzile mării, persoane cu mobilitate redusă, instrumente novatoare. În ceea ce privește reducerea zgomotului, un element esențial din uh, propunerea comisiei, sunt puțin împărțit pentru că, pe de o parte, uh, înțeleg ceea ce ne indică raportorii uh, prin anexa 1, acea valoare adăugată europeană puternică, pe de altă parte, mai sunt și alte măsuri care vor avea un impact foarte mare. Mai sunt și alte elemente tehnice legate de subvenții, finanțare, instrumente financiare care pot fi rezolvate, zic eu, pe cale bilaterală. Deci, în ceea ce privește comentariul domnului Piper și preluat de alți colegi, în ceea ce privește acei 10 miliarde și interacțiunea între diferitele instrumente de politice. Domnul Croș, domnul Piper și alții au menționat niște lucruri. Noi, Comisia, considerăm că aceste elemente sunt deja parte a propunerii CEF. Mai sunt însă și elemente care pot fi discutate și sunt sigur că vom găsi o cale de compromis pentru că este clar că este un instrument foarte important. Da, două minute, mult mai puțin de două minute, domnule de Graf, sperăm că veți face și mai bine. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să compensez și eu câteva observații legate de sinergie și tot ce înseamnă partea digitală din, din facilitatea Connecting Europe. Cred că mare parte din creșterea la care ne așteptăm provine din aceste instrumente și noi tehnologii și, în paralel, ne mai atingem și obiectivele Europa 2020, deci este foarte important să avem aceste tehnologii de informare și comunicare. Pe de altă parte, uh, Salutăm raportul pentru că pune accentul pe uh, rețele deschise, neutralitate, tehnologie, stimularea cererii, tot ce înseamnă deci accesul la bandă largă. Noi suntem foarte atașați de aceste principii și ne bucurăm că le accentuați. Apoi, uh, importanța instrumentelor financiare, împărtășim și noi ideea că aceste uh, investiții trebuie să fie uh, făcute prin uh, tot ce înseamnă Uh, proiecte competitive, dar și prin efectul de uh, pârghie, inclusiv prin atragerea partenerilor cu capitalul privat. Avem experiență deja uh, în acest sens și știm bine că efectul de multiplicator, efectul de pârghie, un euro pus aici um, înseamnă 10 euro în altă parte, poate să fie într-adevăr obținut. Mulțumesc, domnul Vinoa, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu o să mă mărginesc la trei observații. În primul rând, amendamentul 47 Acolo se spune că 87 din bugetul pe energie trebuie să fie destinat instrumentelor financiare. Noi considerăm că acest procentaj nu este unul corect. Avem mari probleme în Europeană, avem nevoie de circularea acestor uh, resurse de gaz și energie în Europa fără probleme, deci este nevoie de încă și mai multe, uh, multe fonduri. Apoi s-a menționăm foarte mult importanța integrării acestor piețe a energiei, însă 80% nu este suma pe care noi ne-o dorim. Apoi amendamentul 54. Bineînțeles, noi am văzut ce s-a votat la ITRE de dimineață și susținem ce s-a votat acolo de dimineață, după cum vă spuneam, și nu o să mai repet ce s-a spus acolo, amendul 54 ar trebui să fie uitat. Amendamentele uh, 67, printre altele, în ceea ce privește cofinanțarea, s-ar putea să fie probleme pentru, mai ales pentru țările din uh, Europa de Est, pentru că, într-adevăr, acolo ei sunt obișnuiți cu fondurile uh, structurale de mare intensitate, și, eh, într-adevăr, este o parte a Europei care este chiar mai greu de conectat și când vine vorba de gaz, cred că știți despre ce este vorba. Deci este absolut esențial să nu mai avem niciun fel de insule energetice care încă mai există, din păcate. Asta prin investiții. Dacă interconectăm mai bine, atunci și prețul energiei va scădea și, până la urmă, asta este și scopul. Mai multe infrastructuri și mai multă flexibilitate în sistem. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vienua, domnilor, doamnelor raportori. Doriți să reacționați, doamna Vălean? Well, thank you very much, colleagues, for your consideration. I think... Uh... Mulțumesc, colegi. Vă mulțumesc. Am detectat din intervențiile dumneavoastră un fel de abordare comună, deci eu sunt sigură că intervențiile dumneavoastră uh, vor fi utile. Ceea ce a spus Comisia nu mă surprinde, deoarece am discutat și în timpul redactării raportului. Tot am spus celor de la DG Energie următorul lucru. Dacă avem doar 10 miliarde și ai nevoie de investiții de 200 de miliarde, nu poți soluționa lucrurile uh, punând în granturi 80% din bani, deoarece dacă dai granturi, îi cheltui și nu mai obții nimic în plus. Deci aici abordările noastre sunt complet opuse. Eu îmi voi păstra abordarea și voi încerca să obțin sprijin aici, în Parlamentul European. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Cu siguranță ne vom mai întâlni. Nu intru în detalii, însă vreau să menționez două lucruri care au tot apărut în discuții. În primul rând, dacă bugetul va fi sau nu la înălțime. Ei bine, dragi colegi, domnilor și domnilor, aici intervine lupta politică la Consiliu. Va trebui să facem tot posibilul pentru a obține cel mai bun buget. Și în al doilea rând, împărtășesc ce au spus colegii Groș și Piper. Într-adevăr, trebuie să găsim un compromis cu Comisia Regii, deoarece nu avem cum să mergem la trialog cu două păreri diferite uh, din partea a două comisii uh, parlamentare. Dar eu cred că ne aflăm pe calea cea bună și sper să găsim uh, o poziție mulțumitoare pentru ambele părți. În rest, sigur, vor urma discuții. Mulțumesc, Dominic Ines. Aia la sender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au dorit să îmbogățească această dezbatere și care presupun că vor înainta amendamente, deci toate amendamentele sunt binevenite. Vreau să vă spun de asemenea că referitor la această nevoie de a fi uniți în ceea ce privește bugetul uh, la discuțiile noastre cu Consiliul, e bine, trebuie să ținem cont de toate compromisurile, de toate angajamentele pe care ni le-am luat până acum. Și eu cred că ar trebui să ne dăm seama că primul mandat din partea Comisiei Regii, deși nu ne-a plăcut, măcar a salvat instrumentul. Unii colegi credeau că era mai bine să dispară cu totul. Uh, deci, așadar, sunt de acord cu ce s-a spus, însă cred că ar trebui să ne străduim și mai mult să obținem o unitate reală între cele trei comisii, deci pentru a sprijini cu toții uh, propunerea bugetară. Mulțumesc! Înainte de a vă spune care este procedura pentru amendamente, doamnă președinte, vreți, să spuneți ceva? Nu? Foarte bine? Bun. Atunci vă voi reaminti, dragi colegi, că prin rezoluția din 12 aprilie de la conferința președinților, amendamentele uh, nu ar trebui să includă cifre bugetare. Deci nu puteți înainta amendamente pentru a crește sau a scădea sumele pentru Connecting Europe Facility se, va, se vor distribui banii în funcție de sumele disponibile. Deci termenul pentru amendamente e 4 octombrie, pe 5 noiembrie vom avea o reuniune pentru analizarea amendamentelor și votul comun va fi pe 27 noiembrie, iar în plen nu știm dacă va, se va prăuși tavanul sau nu. În orice caz, votul e prevăzut pentru uh, luna ianuarie. Vă mulțumesc tuturor pentru disciplina de care ați dat dovadă, le mulțumesc colegilor de la ITRE pentru că au venit aici, le mulțumesc și interpreților și declar ședința închisă.